Uh, Gheorgheva, vicepreședinta Comisiei, să ia cuvântul. Okay. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru invitația pe care ne-a adresat-o pentru a pronunța o declarație din partea Comisiei privind acordurile privind tutunul. Aceste acorduri au fost introduse cu sprijinul Parlamentului ca instrument în lupta noastră împotriva contrabandei de țigări, primul acord fiind semnat în 2004. Atunci și acum, Parlamentul European a fost principalul nostru aliat în lupta împotriva contrabandei cu tutun. O activitate care sustrage fonduri, bani de la bugetele noastre. Știm că se pierd aproximativ 10 miliarde în fiecare an din cauza contrabandei și acest lucru are impact asupra statelor membre, dar și asupra bugetului Uniunii Europene. Pentru a vă ilustra mai bine despre ce este vorba, cele 28 de state membre în 2013 au obținut venituri fiscale din vânzări legale de țigări în valoare de peste 90 de miliarde de dolari, adică au pierdut mai mult de 10% din uh, venitul potențial care ar fi intrat la bugete în interesul cetățenilor din cauza activităților de contrabandă. De aceea, lupta împotriva contrabandei cu țigări este o activitate foarte importantă din punct de vedere financiar. Recunoaștem și impactul negativ asupra politicilor de sănătate publică, restricțiile legislative Uh, din uh, Uniunea Europeană și prețurile stabilite la nivel național au obiectivul de a descuraja fumatul în rândul cetățenilor și mai ales în rândul tinerilor. Din cauza uh, contrabandei, țigările sunt disponibile mai ieftin, inclusiv tinerilor. Contrabanda cu țigări este una dintre principalele surse de venit pentru criminalitatea organizată și, după cum știți, în aprilie 2008 am adoptat o nouă agendă europeană pentru securitate pentru ca criminalitatea organizată să nu mai aibă acces la diferite activități de contrabandă, inclusiv comerțul ilegal cu țigări. Parlamentul European a sprijinit întotdeauna ferm această luptă um, și ideea ca ea să aibă loc la nivel global, pentru că contrabanda cu țigări este un fenomen global și e nevoie de soluție globală. Acum avem un protocol uh, la Convenția cadru uh, privind contrabanda cu țigări și Comisia a adoptat pe 4 mai decizia de a propune Consiliului să ratifice această convenție, dar ne dăm seama că procesul de ratificare va dura ceva timp. Până acum, din minimul de 40 de țări semnatare care să ratifice protocolul pentru ca acesta să intre în vigoare, doar șapte țări l-au ratificat. Și chiar dacă ajungem la numărul de 40 de țări care să fi ratificat protocolul, încă nu știm dacă principalele uh, țări, sursă și de tranzit vor participa la acest protocol și doresc să vă asigur că Comisia își ia foarte în serios rolul de a promova protocolul tocmai pe lângă aceste țări pentru ca și ele să ratifice protocolul cât mai rapid. În același timp, aplicăm um, directiva privind produsele pe bază de tutun, dar această directivă nu poate juca un rol eficient în controlul contrabandei cu țigări din afara Uniunii Europene și, în acest context, în momentul de față, soluția urmărită de noi pe termen lung poate fi urmărită doar în mod limitat cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și un astfel de um, instrument poate fi și um, acordurile antifraudă cu principalele companii producătoare de tutun. Primul a fost semnat cu Philip Morris International în 2004 și va expira în 2015. Acest acord a introdus concepte inovante, cum ar fi trasarea produselor, și cunoașterea informațiilor legate de desfacere, dar și prevederi de luptă împotriva spălării de bani. Și Philip Morris a fost de acord să plătească 1,25 miliarde de dolari, din care aproape 90% sau un pic mai mult de 90% au fost uh, sume care au ajuns la statele membre. Acordul este obligatoriu și natura sa contractuală permite includerea unor elemente care pe mijloc, prin mijloace legislative nu ar fi fost disponibile mai ales uh, sesizarea plăților fără a dovedi um, culpa. Astfel, există un stimulent în plus de respectare a acordului. Predecesorul meu, comisarul Șemeta, a informat deja Parlamentul European de faptul că am avut, am avut deja întâlniri cu Philip Morris, așa cum uh, uh se prevede în acord și compania și-a exprimat interesul de a discuta prolungirea acordului. Analizăm momentul de față situația și ținând cont de evoluțiile din comerțul ilicit, știm că uh, principala amenințare sunt produsele din tutun care vin din afara Uniunii Europene și nu din ac- de la aceste companii majore și analizăm modul în care situația actuală poate avea un impact asupra modului în care vom aborda viitorul acestor acorduri. Vom finaliza evaluarea peste câteva săptămâni și, bineînțeles, rezultatul acesteia va fi public și disponibil, bineînțeles, și parlament, pentru Parlamentul European. Câteva lucruri sunt foarte clare și anume că principalul obiectiv al acordului este să se reducă prezența produselor de contrabandă pe piața neagră. A fost atins între 2006 și 2014 volumul uh, produselor uh, confiscate de statele membre a scăzut cu 85%. Și uh, acest procent este mai mare decât tendința generală uh, de scădere a uh, produselor confiscate. În momentul de față discutăm următorii pași în acest dosar pe baza angajamentului nostru de a lupta împotriva comerțului licit în interesul cetățenilor. Suntem deschiși în legătură cu metoda care va fi aleasă și a discuta subiectul cu dumneavoastră în această seară este foarte important pentru noi, pentru că contribuția dumneavoastră este una foarte importantă. Bineînțeles, o voi ține la curent de-a lungul procesului în acest dosar foarte important. Vă mulțumesc foarte mult și având în vedere că se află în sală domnul Gaier, doresc să mulțumesc verzilor pentru inițiativa lor. Faceți parte din grupul verzului? A, verzilor? Nu. Îmi cer scuze. Unde sunt verzii? Nu, îmi cer scuze. Am uh, greșit. Ar fi trebuit să mă opresc atunci când, uh, când am avut inițial intenția să mă uh, opresc. Dar oricum, uh, mulțumesc verzilor. Sort it out anyway later. That's okay. Mulțumim. Nicio problemă. Doamna Gheorgheva. Și acum am să-l rog pe domnul Sarvama să ia cuvântul pentru două minute. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru că uh, faceți ceea ce pare posibil de făcut în acest moment. Apreciem faptul că veniți în fața Parlamentului cu o declarație privind acordurile de cooperare între statele membre, Uniunea Europeană și principalele companii din sectorul tutunului. Totuși, considerăm că negocierile dintre Comisie și companiile producătoare de tutun ar trebui să fie mult mai deschise și mai transparente. După cum se observă astăzi, ni s-a permis să vizualizăm documentele într într-o sală de lectură securizată pentru numai câteva ore. Acest lucru s-a întâmplat după o corespondență destul de frustrantă cu predecesorul dumneavoastră. Și a fost nevoie, de fapt, chiar de un avocat um, și este nevoie chiar de avocat specializat pentru a înțelege ceea ce se scrie în aceste documente. Sigur că așteptăm cu nerăbdare evaluarea Comisiei privind beneficiile acordului actual cu Philip Morris International, așa cum ni s-a promis, evaluare care ar trebui să fie disponibilă până la sfârșitul acestei luni. Dar trebuie să mergem mai departe. Este esențial ca modul în care sunt conduse negocierile să se schimbe. Parlamentul trebuie să fie cel puțin informat asupra discuțiilor pe parcurs și nu după ce s-a decis și s-a făcut Uh, totul. Chiar mai bine ar fi să fim invitați la masă de discuții în calitate de observatori pentru a monitoriza modul în care se justifică sau nu prelungirea acestor acorduri, pentru ce motive și ce am putea noi ca Uniune să îndeplinim prin prelungirea acestor uh, acorduri. Pentru că este vorba despre banii contribuabililor și în acest moment um, opinia publică consideră că este un simplu observator, că stă pe margine într-o chestiune foarte importantă din punct de vedere financiar pentru ei în calitate de cetățeni. Și atunci Parlamentul trebuie să fie reprezentat și informat în mod corect. Uh, doamna Ayala Sender, pentru 2 minute și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte și aș dori să mă refer și eu la acea ședință lungă cu ușile închise, care a fost uh, o ședință cu președinții de comisie. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această dezbatere. Noi combatem uh, țigările contrafăcute, contrabanda cu tutun este vorba de pierderi de până la 10 miliarde de euro care uh, pot să apară și există dificultăți de a controla activitățile în domeniul produselor cu tabac, ceea ce poate să aibă urmări asupra sănătății populației, pentru că pot fi țigarete contrafăcute care pătrund în statele noastre prin contrabandă. Ca atare, uh, nu sunt controlate uh, în ce privește conținutul și are urmări asupra uh, sănătății cetățenilor. Deci, uh, s-au uh, încercat măsuri coordonate pentru combaterea contrabandei cu tutun și grupul nostru politic salută acordurile um, și sperăm că ele vor fi și transpuse în practică, pentru că important este ca uh, și uh, rezultatele să fie vizibile și să fie menționate și avantajele și dezavantajele pentru a înțelege care pot fi beneficiile acestor acorduri și posibilitățile de control întărit pe viitor. În calitate de membri ai Parlamentului European, ne dorim combaterea contrabandei uh, cu țigări și a țigaretelor contrafăcute, dar în calitate de membri ai grupului social-democrat ne dorim să putem urmări și pas cu pas demersurile Comisiei atunci când negociază cu uh, fabricanții de uh, țigarete pentru că um, trebuie să încercăm să eliminăm orice risc care ar putea să aibă consecințe foarte nefericite. Deci noi suntem um, dispuși să uh, susținem uh, acordurile pe care le-ați încheiat, dar sperăm să uh, reveniți în mijlocul nostru în momentul în care aceste acorduri vor fi încheiate, pentru că nu este vorba doar de sănătate, e vorba și de o sănătate economică. Mulțumesc! Mulțumim! pane předsedající milá paní komisařko dnešním tématem. domnule președinte doamnă comisar subiectul pe care îl abordăm astăzi este unul sensibil aș spune și controversat și așa este și regulamentul. pe de o parte nu există o cerere generală a publicului pentru ca această industrie să se dezvolte, de aceea încercăm să o restricționăm. Pe de altă parte, încercăm să limităm impactul ei negativ asupra sănătății oamenilor. Pe de altă parte, această industrie dorește să facă profituri legitime și în anumite condiții trebuie să îi se permite să fie competitivă și să acționeze pe o piață liberă. Pe de altă parte, ea oferă sau aduce venituri considerabile bugetelor statelor noastre. Acum încercăm să uh, obținem mai multe obiective cu același, cu un unic cadru de reglementare. Um, unele prevederi funcționează, dar nu în mod ideal și anumiți parametri ar trebui să se schimbe. Eu aș trebui să subliniez mai ales distribuirea uh, banilor uh, obținuți sub formă de amenzi plătite de producătorii de tutun. Pe de altă parte, o mai bună transparență și armonizare a acordurilor semnate uh, la nivelul condițiilor lor. Ne putem întreba de ce aceste, de ce uh, Există doar trei acorduri și au ele posibilitatea de a rezolva problema și ar trebui să fim mai bine informați în legătură cu, cu conținutul lor și de ce expiră fiecare la altă dată. Pe de altă parte, comerțul ilicit cu țigări um, implică și alte fenomene care nu sunt acoperite de aceste acorduri și totuși uh, uh, țările noastre suferă de pe urma acestui fenomen. Piața este inundată de țigări de calitate proastă vândute în afara sistemului legal ilegal, mai ales în țările de la granițele externe ale Uniunii, cu restricții foarte necesare. Domnului Sony, dacă îl acceptați, if you accept a blue card from Mr. Sony. Okay? Mr. Sony. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte am ascultat cu atenție explicațiile colegei mele, dar am o întrebare mai generală și anume, atunci când vorbim despre această bătălie despre care a vorbit și doamna comisar, până la urmă e vorba de bani E vorba de uh, banii obținuți de statele membre și, pe de altă parte, de rețelele criminale. Credeți că măsurile la dispoziția Comisiei Europene sunt adecvate pentru a evita contrabanda pe viitor? Mulțumesc! Děkuji vám, pane kolego. Jak jste správně zmínil... Mulțumesc pentru această întrebare. Aveți dreptate când subliniați faptul că politicile actuale nu sunt suficiente. Așa cum am spus, e nevoie de modificarea lor. Am dat doar trei exemple de posibile modificări, dar dacă aș fi avut mai mult timp, aș fi putut face și alte uh, sugestii. Într-adevăr, politica trebuie modificată. Uh, domnul De Jong, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru declarație. Cred că suntem cu toții de acord că contrabanda și contrafacerea țigărilor sunt fenomene care trebuie combătute cu orice preț. Inițial, cooperarea cu uh, companiile producătoare de, tu, de, de tutun provenea dintr-un litigiu juridic. Între timp s-a dovedit că directiva privind uh, produsele din tutun este aplicată fără niciun obstacol. Însă nu trebuie să-i uh, disculpăm complet pe acești producători de tutun. Nu sunt complet nevinovați. Uh, Da, există reguli, reguli stricte. Când uh, mă întâlnesc în biroul meu cu un uh, lobbyist din sectorul tutunului, nu numai că trebuie să declar această întâlnire, dar trebuie să spun care a fost subiectul conversației noastre, ce materiale am primit. Ei bine, cerem același lucru și Comisiei Europene. Aveți contacte cu industria tutunului? Sunt lucruri sensibile, delicate, sunteți obligați să ne furnizați toate materialele care se referă la aceste contacte. Tot ce vine de la industria tutunului. Ne aveți, aveți această datorie față de noi și față de cetățenii europeni. Și acest lucru este foarte important. Stați un minut și 30 de secunde. Dank u voorzitter, commissaris. Het, uh, de tabaksakkoorden met Philip Morris worden gezien als een belangrijk element in de strijd tegen tabaksmokkel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 Cetățenii europeni nu știu că statele membre au primit în ultimii 10 ani 2 miliarde de euro de la societățile producătoare de tutun pentru a lupta împotriva contrabandei cu țigări. Nu știu nici că o mare parte din țigările de contrabandă provin direct de la companiile producătoare de tutun și nu știu nici faptul că în 2000 Comisia Europeană uh, a deschis acțiuni împotriva companiei Philip Morris, care au fost abandonate în 2004, în momentul în care, în 2004, Philip Morris a fost de acord să plătească un miliard de euro în 10 ani Uniunii Europene. Dar mai ales nu știu și nu știm nici noi aici în Parlament cum au cheltuit statele membre acești bani. Însă noi știm foarte bine că uh, Uh, fumul de țigară reprezintă a doua cauză de mortalitate din lume și principala cauză de mortalitate care poate fi evita, evitate. Peste 80.000 de victime în lume și milioane în lume statele membre și Comisia acceptă banii companiilor producătoare de tutun pentru a le permite în continuare să vândă țigări. Cum au cheltuit acești bani? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ferran. Un minut. Chers collègues, Dragi colegi, în ceea ce privește contrabanda, Traficul este o consecință directă a politicii europene. Acest trafic generalizat este făcut posibil de spațiul Schengen și mai ales pe eliminarea frontierelor interne. Schengen înseamnă o explozie a traficului de produse din tutun. Deci, dumneavoastră sunteți direct responsabil de această situație. Unii își doresc Schengen 1, Schengen 2, mai ales în uh, Franța lui Nicolas Sarkozy, iar eu spun că dacă dorim cu adevărat să punem capăt traficului, trebuie să punem capăt spațiului Schengen. Să nu mai există nici Schengen 1, nici Schengen 2. Mulțumesc. Aveți un uh, blue card din partea domnului Schwab, dacă l acceptați. Yes. So. Mulțumesc, domnule președinte stimate coleg ferro uh, cunoașteți oare faptul pentru că ați făcut trimitere la schengen pentru că această contrabandă uh, cu țigări nu are de fapt vreo legătură cu schengenul pentru că schengenul nu se referă la libera circulație a bunurilor ci a persoanelor? Dragi colegi, nu e nicio confuzie la mijloc. Cred că astăzi, până când nu vom implementa o adevărată politică internă, adică să ne asigurăm că statele membre uh, uh, preiau controlul asupra securității și poliției, nu vom pune capăt traficului. Mai, mai, aveți un, uh, mai aveți un blue card din partea domnului Lavrieux, dacă l-acceptați. Euh, da, mulțumesc, domnule președinte, dragă, stimată colegă, ați vorbit despre Schengen și Tocmai vi s-a explicat că nu e vorba de un domeniu de competență Schengen, însă există o țară, Regatul Unit, care nu face parte din Schengen. Credeți că acolo nu se înregistrează niciun fel de trafic de țigarete în spațiul britanic? ei nefiind membri în Schengen, nu credeți că afirmațiile dumneavoastră sunt cumva incoerente? Oui, enfin, monsieur Lavrieux. Domnule Lavrieux, nu o să refacem istoria aici. Dacă vă referiți la o Europa care renunță la toate mijloacele sale legale pentru a controla traficul de tutun, dar și celelalte tipuri de trafic, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Mediterana, cred că atât timp cât nu vom fi înțeles că suveranitatea statelor înseamnă implementarea unei noi politici care să vizeze întărirea statelor. Mulțumim. Ehm, grle două minute domnule președinte doamnă vicepreședintă a comisiei stimate colege stimați colegi această dezbatere înseamnă un pas înainte și salut faptul că acum la nivelul comisiei uh, avem uh, o poziție uh, transparentă pentru că în ultimii doi trei ani mi s a părut că s a acționat mai degrabă în spatele ușilor închise. sigur că vreau să știu care ar putea fi rezultatele acordurilor de până acum. noi am reușit să stăvilim contrabanda cu produse de tutun. Dar aceste acorduri nu sunt de fapt niște acorduri antifraudă și atunci ne întrebăm ce sunt ele de fapt. E o întrebare importantă. Documentele pe care am putut să le consult um, au încă mari lacune și um, încă există riscul să existe contrabandă cu tutun m-a mirat uh, răbdarea extraordinară de care au dat dovadă cei de la Olaf în ce privește acest domeniu, pentru că, de fapt, uh, este un domeniu pentru care ar trebui să manifestăm un interes mult mai mare. Deci, uh, nu știu dacă faptul că nu se mai produce tutun uh, contrafăcut în Kaliningrad sau în China um, este până la urmă un uh, rezultat. Aș insista asupra documentelor care uh, nu conțin secrete de serviciu pentru că um, ele sunt importante pentru a putea aprecia valoarea acordurilor privind uh, tutunul. De asemenea, trebuie să vedem care sunt așteptările rezonabile ale concernelor uh, din industria tutunului și trebuie să dispunem și de uh, date statistice, pentru că mm, ele nu pot să constituie până la urmă secrete de serviciu. Deci mi-aș dori o mai mare transparență pe viitor în ce privește industria tutunului, pentru că aceste acorduri um, ar trebui până la urmă și în colaborare cu statele membre să promoveze acest Un blue card din partea doamnei Ayala Sender. Would you, would you accept, would you accept a blue card? Yes. You have the Mulțumesc, domnule președinte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 Eh, aș vrea să revin la argumentele doamnei Gresle și să le înțeleg mai bine, pentru că și eu am putut să eh, văd care sunt documentele. Sigur, există Olaf de o parte și eh, de multe ori noi aflăm că și Olaful a intervenit pentru ca să se combată contrabanda cu țigările, dar până la urmă doamna Gresle se referă la acord, la un protocol care nu a fost ratificat de regiunea din care provine doamna Gresle. De ce credeți că acest acord nu a fost ratificat? Nu cumva există aici niște interese ale industriei de profil? Stimată colegă, eu cred că această întrebare trebuie să o adresați guvernului din landul meu, pentru că eu nu sunt aici purtător de cuvânt nici al guvernului federal german, ci sunt membru al Parlamentului European. Domnul uh, Von, două minute. President, uh, Domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucur de cele patru acorduri între statele membre și companiile producătoare de tutun pentru a lupta împotriva comerțului ilegal de țigări și produse de tutun. Aceste acorduri sunt și interesul companiilor uh, producătoare de tutun, pentru că ele, fără aceste acorduri, ar pierde venituri. Deci este și interesul lor să semneze aceste acorduri, dar este și interesul Uniunii Europene și a statelor membre pentru a reduce sumele pierdute uh, sub formă de taxe și accize. Sper că acordurile actuale vor fi prelungite și cele care expiră vor fi reînnoite cât de rapid. Nu trebuie să uităm Dimensiunea legată de sănătatea și siguranța publică a acestor acorduri. Este important să restricționăm uh, cantitățile mari de tutun ieftin care ajunge pe piață din motive de sănătate și este important de asemenea ca veniturile uh, din uh, contrabanda cu țigări să ajungă la grupurile teroriste din Uniunea Europeană și din afara ei. De aceea sprijin ideea de acele doamne comisar, să ne prezinte evaluarea eficienței independenței uh, prevederilor actuale, dacă nu în această lună, atunci în iunie, la plenara din iunie. Vă rog să ne spuneți dacă este posibil acest lucru. În fine, statele membre care au semnat protocol, uh, uh, trebuie încurajate să sprijine protocolul pentru eliminarea comerțului licit cu produse din tutun pentru um, a aborda problema nu doar în cadrul Uniunii Europene, ci și la nivelul comerțului ilicit din afara Uniunii europene. De aceea e important ca statele membre să ratifice cât mai rapid acest protocol. Mulțumim. Aveți un blue card. Would you accept a blue card from Mr. Gill? Yes, Mr. Gill. Yeah, thank you. Mr. Vaughan. Mulțumesc. Stimate domnule Von, drag, stimate coleg din țara Galilor, Considerați că consumatorii din țara Galilor uh, au de câștigat în urma uh, frontierelor deschise care permit uh, traficanților un acces facil uh, din Regatul Unit, credeți că este în interesul consumatorilor uh, din țara Galilor această, această politică? Mulțumesc uh, pentru această întrebare colegului meu din țara Galilor. Așa cum au spus și alți colegi, Regatul Unit nu face parte din spațiul Schengen și știu și eu, cum știți și dumneavoastră, pentru că călătorim des faptul că există controle destul de stricte um, în uh, aeroporturi și în porturile Regatului Unit. De aceea este mai greu să se treacă produse contrabandă în Regatul Unit. Dar trebuie, bineînțeles, ca să devină și mai dificil pe viitor să se facă contrabandă cu aceste produse ilicite în Uniunea Europeană. Mulțumim. Doamna Ris, un minut Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu 12, la 12 ani este momentul să tragem o concluzie privind acordul de cooperare încheiat în 2004 între Philip Morris și Comisia Europeană. Ne dăm seama că un compromis cu acești giganți ai uh, industriei uh, tutunului nu mai este posibil. Am auzit că au scăzut cifrele, însă experții din domeniul sănătății spun că uh, în 2012 um, cei patru giganți au plătit sume mult mai mici decât ar fi trebuit să plătească, numai 0,5% din profiturile imense pe care le-au încasat. Cred că din punct de vedere etic și politic lucrurile nu stau foarte bine pentru că intră în contradicție cu articolul 5.3 din Convenția Cadru privind uh, combaterea mm, privind controlul tutunului. Um, sunt interzise toate legăturile directe între oamenii politici și uh, lobby-ul acestui uh, uh, sector uh, sunt directive pe care noi le aplicăm cu uh, cea mai mare scrupulozitate și închei spunând că uh, avem timp să renunțăm la renoirea acestui acord și să căutăm măsuri mai eficiente pe care doamna comisar de altfel le-a și evocat mai devreme. Would you, would you accept a blue card? Acceptați o întrebare din partea domnului Frunzulică? Nu. Vă mulțumesc. Atunci continuăm cu domnul Bove. Un minut și jumătate. Doamna comisar, Doamnă comisar, revin la principiul 1 al uh, acordului Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă există un conflict irreconciliabil și fundamental între uh, industria tabacului și interesele publice, politicile de sănătate publică. Articolul 17, aliniatul 7 acestei convenții spune că părțile deci și Uniunea Europeană trebuie să respingă toate parteneriatele și toate acordurile cu industria tutunului. Deci uh, lucrurile din punct de vedere juridic sunt clare. Dacă noi continuăm să negociem, uh, contravenim dreptului european și dreptului internațional pe care uh, l-am semnat în 2004 și care a intrat în vigoare în 2005. Deci eu cred că există argumente juridice să ne oprim să nu confundăm frauda și contrafacerea. Frauda este organizată de către industria uh, tutunului, iar contrafacerea determină pierderi pentru industria uh, tutunului. Deci um, astăzi nu trebuie să uh, îi susținem pe cei care comit fraude. Deci nu trebuie să susținem industria tutunului, care este o adevărată mafie. Deci uh, vă solicit cât se poate declar ca astăzi să opriți orice fel de negociere cu reprezentanții industriei tutunului, pentru că este împotriva dreptului internațional și a sănătății publice. Domnul Frunzulică vrea să vă adreseze o întrebare. Mr. Frunzulică would like to ask you a question. So this time he is uh, Mersi beaucoup, monsieur le président. Il semble că... Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că doamna Ris nu a vrut să răspundă uh, la întrebare pentru că nu are o poziție foarte clară. De aceea adresez o întrebare domnului Bove. Da, aveți uh, dreptate, este nevoie de transparență, este nevoie de documentație, dar nu credeți în același timp că uh, poliția pe plan național, Ministerul de Interne din fiecare țară și uh, organele uh, vamale trebuie să își îndeplinească obligațiile. Pentru că mie mi se pare că există un fel de grad de toleranță, inclusiv la nivelul uh, acestor forțe de ordine în ce privește traficul de țigări. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, da, dar astăzi banii pe care eh, Comisia îi recuperează prin intervenția OLAF, ehm, ehm, până la urmă ehm, este banii sunt dependenți de către industria tutunului, care sunt cei care înregistrează cele mai mari eh, profituri și până la urmă sunt cei care până și stimulează contrafacerea. Deci este scandalos să se întâmple așa ceva. Iar uh, trebuie să existe uh, instanțe judecătorești care uh, în Belgia, de pildă, în afacerea Dali, verifică modul în care funcționează aceste lucruri. Vă mulțumim. Les écoutes illégales. Um, domnul Coburn pentru două minute. Uh, you, uh... Mulțumesc, domnule președinte Bineînțeles, cu toții dorim să punem capăt contrafacerii și contrabandei uh, cu uh, țigări. Dar dacă lăsăm ușile Europei deschise, cum putem noi să controlăm calitatea sau contrabanda? Este ca și cum Uniunea Europeană pune pistolul la la companiilor producătoare de tutun ca să dea miliarde Uniunii Europene. Cum aveți de gând să rezolvați problema bunurilor contrafăcute? Vorbiți despre ambalajele pachetelor de țigări, dar uh, dacă impuneți pachetele standard, atunci contrabanda cu țigări făcute va fi mult mai simplă. Este visul uh, celor care fac această contrabandă piața va fi inundată de produse contrafăcute care vor intra în Uniunea Europeană. Cum îi vom mai uh, proteja noi pe consumatori? Ei doresc să, uh, să fumeze țigări, tutun, nu altceva. Și pe de altă parte, statele membre uh, încasează mulți bani în mod nedemocratic. Statele membre ar trebui să rezolve această problemă, nu Uniunea Europeană. Prin acorduri, uh, companiile producătoare de tutun au fost de acord să plătească Uniunii Europene 2,15 miliarde de dolari. Uh, este un furt din partea Uniunii Europene demn de Al Capone. Iată cum funcționează uh, știința obscură a Uniunii Europene. Mulțumesc! Born. Mulțumesc, domnule Coburn. Doamna Schmidt, Claudia, pentru un minut și 30 de secunde. Herzlichen Dank. Um, Mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, domnule președinte, acordurile privind tutunul așa cum sunt ele configurate acum sunt, se pare, o treabă bună. Dar cât de bune sunt, încă nu știm, pentru că în clipa de față Comisia nu poate să ne transmită rezultate ale analizei. Ceea ce știm că este că acordul cu Philip Morris va expira în 2016. Aș vrea să știu uh, până la urmă uh, care va fi beneficiul dacă banii care au fost recuperați nu vor fi uh, repartizați spre statele membre. Există oare și intenția de a prelungi acest acord? Dacă da, când se va realiza? Și după aceea cred că trebuie să existe și un sondaj până la urmă în ce privește uh, utilizarea uh, produselor de tutun, dar uh, un sondaj în Europa va avea o valoare adăugată? Mulțumim. <clears throat> Domnul Gaier, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte Stimată doamnă vicepreședintă Gheorgheva, stimate colegi, stimați colegi, deci eu sunt socialdemocrat din uh, Germania, nu fac parte din grupul ecologist deci este o diferență și între poziția mea și a colegului Buve. Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care nu a fost menționat în dezbatere până acum, dar care este important pentru combaterea contrabandei cu țigări, pentru că de fapt structuri ale crimei organizate se ocupă de această contrabandă. Trebuie să introduci țigările într-un stat, trebuie să le repartizezi. Banii sunt bani negri care trebuie să fie spălați. Deci contrabanda cu țigări eh, nu poate în clipa de față în Europa Europa să se deruleze decât uh, prin uh, uh, structuri ale crimei organizate care de fapt subminează democrația este important să ținem seama de acest aspect. Pericolele acum nu mai sunt legate neapărat de mărcile scumpe de țigări, dar să știți că și țigările care sunt traficate acum în Germania, dacă sunt țigări ieftine, tot produc o mare pierdere. Deci trebuie să întreprindem mai multe eforturi pentru a contracara contrabanda. Este nevoie uh, să îi sprijinim pe toți cei care se ocupă, inclusiv uh, pe OLAF în acest domeniu, să vedem care sunt țările în care sunt produse aceste țigări contrafăcute, să păstrăm un contact cu administrația din aceste țări, pentru că uh, Uh, Olaful nu trebuie să acționeze numai la Kiev, trebuie să aibă uh, puncte de acțiune și în alte țări. Deci, uh, nu sunt de părerea colegilor din partea verzilor sau PPE de a înceta negocierile, pentru că în felul acesta ce ne-ar mai rămâne de făcut? Să avem doar niște apeluri verbale de contracararea fenomenului. You have a blue card Mr. Bouvet. Would you accept it? Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Bouvet. acceptați Vă rog, microfonul. Da când am intervenit în legătură cu diferența dintre fraudă și contrafacere, am spus că Organizația Mondială a Sănătății recunoaște că frauda este chiar organizată de Philip Morris, de pildă. Deci are o uh, rețea care funcționează și prin intermediul Rusiei, dar acest lucru este bine știut. Până, deci Philip Morris este parte a celor care organizează frauda. Dar uh, în ce privește contrafacerea, aici există o pierdere uh, financiară. Deci uh, asta este scandalos. Dacă până și Organizația Mondială a Sănătății atribuie o responsabilitate. Domnul bineînțeles că eu înțeleg că există această diferență dar stimate coleg bové trebuie să înțelegeți că procentajul uh, țigărilor uh, philip morris în ce privește uh, țigările confiscate a scăzut cu 85%. Deci, din, din acest punct de vedere, cred că cei de la Organizația Mondială a Sănătății nu mai cunosc realitatea în clipa de față în ideea uh, fraudei care ar fi um, stimulată de către producători. Deci este de fapt această reducere un rezultat al acordurilor. Domnul uh, Pohe Miroslav, pentru un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, stimați colegi, din punctul meu de vedere, fumatul este cel mai important risc la adresa sănătății cetățenilor europeni. Ca urmare, trebuie să facem orice este posibil pentru a limita acest risc. Același lucru se aplică și combaterii um, traficului ilicit de produse din tutun. Prin acest trafic se pierd milioane de euro, dar în plus există și un impact negativ al acestui fenomen, pentru că în anumite uh, state membre uh, Uh, țigaretele ieftine costă, îi costă foarte scump pe cei care au o dependență față de fumat în termen de riscuri de sănătate și știm că veniturile obținute din acest comerț ilicit uh, contribuie la uh, fenomene de crimă organizată. Deci trebuie să vedem cum putem combate acest fenomen. De aceea, mm, Parlamentul European European a susținut uh, acordurile din 2004, însă nu putem avea aceeași abordare pozitivă față de pașii pe care îi face în prezent Comisia Europeană, pentru că nu avem suficiente informații disponibile, avem nevoie de mai multe mm, detalii pentru a înțelege ce se va întâmpla cu aceste acorduri pe viitor. Nu știm dacă aceste acorduri au realizat uh, ceea ce se aștepta de la ele acum uh, mulți ani. Chiar dacă negocierile cu companiile din sectorul tutunului au început deja de peste un an, nu am primit informații din partea Comisiei despre cum va arăta situația pe viitor. Nici măcar nu știm dacă cooperarea cu companiile de tutun este modalitatea potrivită de a avansa. De aceea cred că uh, această modalitate nu este cea mai bună. Alcitis, pentru un minut. Thank you, Mr. President Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În 2007, în dezbaterea din plenară, Parlamentul European a felicitat Comisia pentru acordul semnat cu Philip Morris și, în general, acordurile cu producătorii de tutun au fost considerate o poveste de succes pentru a obține rezultate în lupta împotriva comerțului licit și traficului cu țigări. În compara- și s-au obținut rezultate în comparație cu anii 90, dar totuși majoritatea Um, țigărilor uh, ilicite vin din afara Uniunii Europene, inclusiv în statele baltice. De aceea e nevoie de noi măsuri în acest domeniu. Dar pentru a ne defini poziția, pe, uh, trebuie să continuăm acordurile cu producătorii de tutun uh, după 2016, dar trebuie să facem și o evaluare a uh, rezultatelor obținute și acordurilor actuale. Mulțumesc. Domnul Florenț, un minut și 30 de secunde. Ah, Frau Comisar. Doamnă comisar, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, mirat că uh, dumneavoastră vorbiți despre contrabandiștii uh, de tutun. Ei nu sunt doar contrabandiști, ei încalcă odată codul fiscal, deci practică evaziune fiscală și în același timp distrug sănătatea oamenilor. Deci trebuie să vedem ce fel de criterii uh, se pot aplica pentru a negocia cu uh, mari producători. Noi trebuie să facem ceea ce am decis cu un an și jumătate în urmă, să avem o strategie de trasabilitate. Uh, ați menționat Marea Britanie și industria de tutun din Marea Britanie. Au, uh, au un interes să existe acest sistem de determinare a trasabilității pentru că uh, trebuie să existe cât mai puține uh, țigări uh, contrafăcute pe piață acest uh, lucru trebuie să-l avem în vedere, pentru că noi uh, nu putem să explicăm cetățenilor de ce un asemenea sistem uh, de trafic ilicit de țigări funcționează în continuare. Să ne urgentăm demersurile pentru a clarifica lucrurile și doamna Gresle a menționat multe măsuri care trebuie luate și sunt bune. Mulțumim doamna Gerling, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste acorduri privind tutunul nu sunt perfecte și au fost criticate în uh, această ședință. În ceea ce privește prevederile legate de plăți, uh, uh, colaborarea între industrie și Uniunea Europeană, Însă a fost vorba de un proces foarte dificil de mm, elaborare și adoptare a directivei privind uh, produsele din tutun, iar implementarea pare să fie și ea greoaie. În ceea ce privește contrafacerea și contrabanda mm, cu țigări, uh, combaterea acestui fenomen face parte din uh, strategia Uniunii Europene și în absența unor planuri, unor altor planuri, cred că ar trebui să salutăm renoirea acestor acorduri. Însă, observ că trebuie făcut mult mai mult de atât. Cea mai bună modalitate pentru a combate acest gen de fraudă este să uh, stopăm cererea trebuie să-i oprim pe oameni atât cât putem uh, să mai uh, um, se apuce de acest obicei uh, negativ. De asemenea, trebuie să ne asigurăm. Uh, trecem la procedura catch the eye. Avem mai mulți colegi care au solicitat. Am să dau cuvântul câte unuia din partea fiecărui grup politic. Deci uh, o să începem cu doamna Petir pentru un minut. Gospodine predsjedniče, cigarete i pušenje predstavljaju direktnu opasnost. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să insistăm asupra ideii că țigările sunt un uh, pericol direct și uh, să uh, încercăm să contracarăm uh, contrabanda cu țigări, care înseamnă o pierdere de venituri. Trebuie să existe uh, un control inclusiv în ce privește sănătatea concetățenilor noștri și banii concetățenilor noștri pentru că noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, trebuie să dispunem și de mai multe informații în legătură de, cu negocierile pe care uh, Comisia le are în clipa de față cu reprezentanții industriei tutunului. Contrabanda este o infracțiune uh, care este des întâlnită la granițele Europei și uh, are legătură și cu gradul de sărăcie a anumitor uh, pături sociale. Dar, pe de altă parte, uh, trebuie ca și organele vamale să acționeze mai intens. Mike. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă Gheorgheva, în fiecare an peste 10 miliarde de euro uh, sunt pierduți în urma contrabandei cu țigări. Uh, în consecință trebuie să găsim mecanisme pentru uh, a pune capăt acestui fenomen. Aceste produse sunt foarte periculoase pentru sănătatea cetățenilor noștri. Pe de altă parte, există un risc social uh, dacă nu se respectă regulile, condițiile sociale și morala peste 10 milioane de țigări intră în Bulgaria uh, pe calea contrabandei. Peste 450 de milioane de leva uh, sunt pierdute în fiecare an uh, din accize și taxe. Această sumă ar putea fi folosită pentru a finanța transporturile școlare și școlile. Cred că președintele întrerupe pe vorbitor. Uh, domnul Giambatski pentru un minut. Уважаеми господин председател, уважаема комисар Георгиева, много критично. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Am criticat îndelung acordurile privind tutunul. Sigur că aceste acorduri nu sunt perfecte, însă ele sunt necesare, precum și întărirea controlului asupra aplicării acestui, acestor acorduri. 5% din uh, locurile de muncă din agricultură revin sectorului tutunului. Iată un sector important pentru multe regiuni și din Bulgaria și o sursă de venit pentru comunități numeroase. De aceea, uh, Uh, măsuri restrictive în acest domeniu ar putea avea consecințe negative asupra producătorilor bulgari de tutun. De aceea um, salut ideea Comisiei Europene de a întări controlul asupra aplicării acordurilor care au ca obiectiv punerea capăt poštovana gospođo povjerenice poštovani gospodine predsjedavajući ako će domnule președinte, stimată doamnă vicepreședinte, dacă aceste acorduri vor rezolva problema contrabandei și a fraudei, atunci sunt binevenite. Dacă aceste acorduri rezolvă problema celor 10 miliarde de euro pierduți la bugetele statelor membre, sunt de asemenea binevenite. Dar, acestea fiind spuse, când vedeți aici, doamnă comisar, că am auzit tot felul de dubii exprimate de colegi în legătură cu uh, buna derulare a acestui scenariu, pentru că sunt implicați mulți actori și fiecare cu interesele lor, uh, v-aș uh, cere să fiți atentă nu doar la producătorii de țigări, ci să-i protejați și pe micii producători de tutun și de țigări. Uh, dacă îi putem numi astfel, pentru că această industrie este foarte importantă pentru țara mea, Croația, care produce mult tutun uh, și de aceea trebuie inclus în acest program. Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar există aspecte importante care trebuie să fie clarificate dacă vrem să ajungem la acorduri între Comisia Europeană și reprezentanții industriei tutunului. Repet, aspecte care necesită clarificări, inclusiv în ce privește anumite conținuturi. Este vorba despre uh, țigări contrafăcute și uh, contrabanda uh, cu tutun dar um, industria tutunului este cea care decide dacă este vorba despre o contrafacere sau nu. Există un comerț ilegal cu tutunul, trebuie să despletim aceste rețele, să clarificăm problemele. După aceea, uh, sumele care trebuie să fie redistribuite statelor membre, dacă se va încheia acest acord, cum vor fi repartizate? Sunt multe de făcut pentru a Contra contracara eh, contrabanda eh, cu tutun. În Portugalia există puncte în care cetățenii puteau să fie conseiat. dar eh, numărul acestor puncte a fost redus. Doamna vicepreședintă, doamna comisar va să ia cuvântul. Uh, I would like to thank each and every one of you for participating. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru că această dezbatere a arătat clar care este complexitatea subiectului pe care îl discutăm astăzi. Aș dori încă o dată să-mi cer scuze pentru confuzia între nume și partide. Nu a fost nimic intenționat și sigur că îi mulțumesc domnului Stas și domnului Gaier pentru contribuțiile dumnealor. Permiteți-mi să subliniez cinci aspecte astăzi care ar reprezenta un pas înainte în această dezbatere continuă pe care o vom avea cu Parlamentul pe această temă. Primul punct. Vă afirm angajamentul meu personal în numele colaborării noastre împreună vom defini cum se va derula acest proces. Așa cum ați spus și dumneavoastră, avem nevoie de o abordare mai largă care să nu fie, să nu se limiteze numai la acest instrument, însă trebuie să ne referim și la rolul său pe viitor. În al doilea rând, în toate aceste opinii divergente, totuși, un element a fost comun, și anume necesitatea unei transparențe crescute. Așadar, pe viitor acest lucru se va și întâmpla prin intermediul unei discuții deschise. În măsura în care putem să aplicăm transparența în acest domeniu vom face acest lucru, adică vom veni către dumneavoastră cu modalități în care participarea dumneavoastră la deliberări poate fi una activă. Și acum, în al treilea rând, nu există negocieri în curs. Niciuna în acest sens. Au existat niște discuții exploratorii prevăzute prin acord. Ni se cere prin acord ca la doi ani înainte de expirare să ne întâlnim pentru a vedea care este potențialul de prelungire. Aceste discuții și am vrut să vedem dacă cei de la Philip Morris erau interesați și se pare că erau interesați și înainte de a vedea dacă suntem pro sau contra negocierilor, trebuie să ne finalizăm propria noastră evaluare. Această evaluare este în curs, când va fi finalizată vă vom comunica rezultatele ei și în această bază vom lua decizia de a continua sau nu și sigur consultând uh, Consiliul și consultând Parlamentul pentru a vedea dacă trebuie să prelungim sau nu aceste acorduri. Unele voci au vorbit uh, foarte clar în favoarea uh, unele cu mai mare prudență, altele foarte clare au spus că este un instrument care continuă să fie necesar și alte voci s-au exprimat clar împotriva acestui instrument. Și sigur trebuie să ne uităm la costuri și la beneficii înainte să mm, ajungem la orice decizie și vom face acest lucru într-un mod uh, deschis și transparent. Nu vor exista negocieri de care dumneavoastră să nu fiți uh, informați. Dacă uh, ele vor exista. Și acum, al patrulea punct se referă la o întrebare care mi-a fost adresată direct. Dacă avem dreptul să ne gândim la aceste negocieri, având în vedere că articolul 5.3 din Convenția 4 privind controlul asupra tutunului cere părților semnatare să uh, Um, colaboreze cu. să, să, să, să nu uh, colaboreze cu industria. Aș dori să subliniez că secretariatul responsabil de Convenția Cadru a elaborat niște linii directoare uh, Mm, pentru implementarea acestui articol de către părțile semnatare și aceste linii directoare, aceste orientări uh, au o exceptare foarte clară pentru uh, acele acorduri cu forță obligatoriu, obligatorie, cum sunt și aceste acorduri privind tutunul. Sigur, asta nu înseamnă că avem dreptul să luăm o decizie cu mare ușurință, însă Există un document uh, um, care clarifică aici situația, aceste, aceste linii directoare. Și apoi, următorul punct este tot o clarificare privind um, independența. Este clar că ea este necesară. Mulți de dumneavoastră au vorbit de faptul că dacă chiar companiile sunt cele care au resursele pentru a face evaluarea, atunci suntem cumva um, subiectivi și da, este nevoie de un laborator independent, de independența acestui laborator care va face, care va realiza studiile. În ceea ce privește evaluarea noastră, trebuie să subliniez că a existat un impact destul de impresionant în, în ceea ce privește reducerea traficului ilicit. Am avut o dezbatere care a durat astăzi cam o oră și jumătate și în fiecare minut din această oră și jumătate 22 de pachete de țigarete, pachete ilegale au fost confiscate. Volumul se ridică la miliarde și aceste țigarete sunt țigarete care nu intră pe piețele noastre, uh, care sunt comercializate sub prețurile reglementate, care sunt astfel accesibile pentru tinerii noștri și care nu respectă politicile noastre de sănătate și care ne iau bani din bugetele naționale. Iată, așadar, un beneficiu foarte clar. Însă, în același timp, trebuie să avem grijă pentru că avem un context legislativ în evoluție avem o directivă acum și avem și protocolul. Și trebuie să facem toate eforturile necesare și sunt de acord cu vorbitorii care au spus asta, trebuie implementată directiva, trebuie accelerată ratificarea protocolului. Și acesta rămâne obiectivul nostru de ansamblu. Și acum, la întrebarea la care trebuie să răspundem, există vreo nevoie de alte instrumente pe viitor care să se adauge acestor două instrumente principale ale strategiei pe care vrem să o punem în aplicare pentru combaterea contrabandei, traficului ilicit uh, pentru motive legate de sănătate publică, motive fiscale. Este o întrebare la care vom răspunde împreună cu dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, ajutor pe care îl apreciez. Vă mulțumesc. Dezbaterea este închisă.